Uh, pentru cei 22.000 de elevi și uh, sperăm în curând mult mai mulți. Vă mulțumesc. Uh, stimate domnule comisar, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, raportul referitor la absorpția fondurilor structurale și de coeziune al domnului Teurer. Îi dau cuvântul domnului Teurer timp de 4 minute. Oh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi și colegi, domnule comisar. Iată că discutăm la ora atât de tard, de târzie, o problemă care totuși este foarte importantă pentru nemți și nu numai. Politica de coeziune reprezintă 37% din bugetul Uniunii Europene. Iată, Acum uh, vedem uh, la jumătatea parcursului în, 2011 câte fonduri au fost uh, cheltuite și vedem că din nefericire în anumite state membre rata absorției, capacitatea de absorție este din ce în ce mai scăzută și uh, toate fondurile alocate până acum ar fi trebuit exploatate mai bine. În noile state membri, cum ar fi uh, Bulgaria sau România, rata absorpției este uh, una foarte slabă. Dar nu numai uh, despre aceste țări e vorba. E vorba și de regiuni uh, așa numite vechi din Europa, din Calabria, Sicilia, au, uh, dintr-o uh, țară fondatoare ca Italia, au folosit doar 7% din fonduri și când controlorii curții de conturi uh, merg acolo, trebuie să întrebe de ce regiunile acestea cu mijloacele care le sunt puse la dispoziție nu pot folosi acești bani. Și apoi sigur că există și cazul Greciei. De luni și luni de zile uh, am tot discutat problema Greciei uh, și uh, incapacitatea sa de a absorbi fondurile. Și salutăm faptul că la început, uh, că iată și comisia care la început a rămas uh, destul de inactivă a acorda um, acordat prioritatea cuvenită acestui uh, acestui uh, subiect. Domnul președinte Barroso este conștient de acest lucru, domnul comisar Han s-a deplasat la fața locului, ne-am întrebat cu toții ce, trebuie, ce e de făcut ca aceste regiuni să fie uh, ajutate. Se pune problema cofinanțării. În criza asta mondială uh, și statele membre au uh, rolul lor de jucat. State membre, cum e Grecia, care se află în fața colapsului financiar și care au dificultăți majore să-și financeze uh, Uh, uh, viața de zi cu zi trebuie ajutată, trebuie ajutată, asta este clar. Însă cofinanțarea nu, exist, nu este un caz izolat. Există regiuni întregi în Grecia în care nu se folosesc de uh, uh majorarea ajutorilor europene. Uh, nu e vorba doar de cofinanțare, așadar. Cauzele sunt multiple, procedurile sunt prea greoaie, prea complicate, ele, e clar, trebuie simplificate. Mai este și problema că în anumite state membre administrarea centrală uh, în capitală este prea greoaie și banii nu ajung prea, foarte ușor în colectivitățile locale. Eh, și uh, regiunile nu au destulă capacitate de decizie, de exemplu uh, România. Iată, uh, este un proces care durează 20-30 de zile. Uh, Iată, sunt uh, argumente pentru ca responsabilitatea să fie delegată la nivel local și să, uh, să se pună mai mult accent, accentul pe autogestionare. Mm. Uh, sigur că am spus, e vorba de 37% din bugetul european vorbim aici de credite de angajament, dar nu știu cum se poate îndeplini acest angajament. Uh, președinția Pol, uh, Consiliului, uh, Pol, care acum e deținută de Polonia, ar, trebui, ar fi trebuit, cred eu, să vină cu niște propuneri, pentru că Polonia e un exemplu de bună administrare și gestionare a fondurilor europene. Noi, Parlamentul European, credem că trebuie să solicităm statelor membre să acționeze rapid Uh, ca toți banii să ajungă în uh, mâinile uh, beneficiarilor din regiuni și pentru a spori capacitatea concurențială a, pentru crearea de locuri de muncă și noi sperăm că um, Comisia va ști să dea un exemplu pozitiv în această problemă atât de importantă în Europa la ora actuală. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și acum trecem la procedura intervențiilor spontane.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 Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă și vreau să spun cât de bine am colaborat cu raportorul. Obiectivul a fost să analizeze politica de coeziune din mai multe unghiuri, cum putem să o îmbunătățim, care sunt obstacolele în calea mai bunei utilizări a fondurilor, care sunt obstacolele uh, pe care trebuie să le eliminăm, astfel încât să îmbunătățim capacitatea de absorpție a acestor fonduri. În cadrul competențelor comisiei noastre, cel mai important fond este poate Fondul Social European și în contextul crizei, Fondul Social European devine cu atât mai important pentru că reducerea șomajului a devenit una dintre prioritățile noastre. Cred că raportorul a avut dreptate atunci când a spus că avem probleme cu cofinanțarea în cadrul Fondului Social European date fiind uh, restrângerile bugetare și uh, politicile restrictive promovate de guverne. Nu există suficienți bani și ONG-urile și agențiile guvernamentale nu pot să facă cofinanțarea. Sí, buenas noches, señoría. Muchas gracias, presidente. Bună seara, doamnelor și domnilor. În ciuda orei târzii, acest subiect este, extrem de important. Vorbim aici despre absorpția fondurilor structurale și de coeziune. Trebuie să folosim politicile regionale în legătură cu coeziunea socială și economică. Trebuie să simplificăm procedurile și normele. Accesul la reforme la fondurile europene și buna gestionare a acestor fonduri trebuie examinate și ele. Trebuie, bineînțeles, să împiedicăm frauda și să o sancționăm dacă aceasta are loc și să uh, promovăm o sinergie și o complementaritate mai mare între fonduri. Este foarte important să avem o eficiență maximă în executarea Fondului Social European

președinte. Rata de absorpție a fondurilor, a banilor proveniți din fondul de coeziune și fondurile structurale a cauzat într-adevăr probleme în unele state membre și a fost foarte scăzută din cauza a numeroase erori, dar și a faptului că formularele erau prea complicate deci ar trebui simplificate procedurile și să asigurăm stabilitatea întregului sistem și ar trebui să ne mai concentrăm și asupra găsirii cauzelor uh, pentru care condițiile nu sunt îndeplinite. Aș dori să sugerez că atunci când există lipsuri uh, din punct de vedere formal să se facă un fel de clasament în legătură cu uh, gravitatea încălcărilor și a lipsurilor. Trebuie să vedem cum putem elimina aceste încălcări formale

Eh, mulțumesc, eh, președinte. Salut pe vicepreședintele Comisiei, domnul Șefcovici, și vreau să spun că o cooperare eficientă e condiția pentru a asigura dezvoltarea tuturor regiunilor Europei prin asta eliminându-se uh, diferențele dintre ele. Sigur că rata absorpției Mm, diferă de la regiune la regiune și din nefericire mm, regiunile cele mai slab dezvoltate, care au cea mai mare nevoie de bani, uh, se află în întârziere din cauza lipsei de resurse, inclusiv umane și uh, lipsei de susținere mm, administrativă trebuie sporit nivelul de cooperare la nivel național și regional, uh, implicarea autorităților, de asemenea trebuie personal cu calificare mai bună, uh, aș mai spune că statele membre până la urmă totuși au uh, putut să cheltuie banii mai eficient unele state membre, de exemplu țara mea au cheltuit mai eficient banii. Mulțumesc, domnul comisar. Mulțumesc, în primul rând aș dori să mulțumesc domnului Torer pentru calitatea raportului său și pentru că a pus pe ordinea zilei acest subiect foarte important. Eu cred că e necesară uh, discutarea acestor probleme în detaliu pentru că constituie subiecte foarte importante și vor deveni încă și mai importante în uh, cadrul discuțiilor viitoare privitoare la uh, viitorul cadru financiar multianual. Aș dori să salut acest raport pentru că Comisia îl percepe ca o contribuție foarte importantă a Parlamentului European la dezbaterea privitoare la capacitatea de absorpție, parte foarte importantă a politicilor Comisiei Europene. De asemenea, ne bucură faptul că raportul face referire la capacitatea de absorpție utilizând o abordare mai extinsă și concepte mai extinse, depășind uh, noțiunile pur financiare, referindu-se și la bună administrare a fondurilor, uh, implementarea uh, proiectelor fără a periclita resursele e o problemă foarte importantă, o provocare pentru anumite state membre, după cum s-a și reieșit din discuție. Comisia consideră că există o, o, un teren comun uh, important în, în, între Comisie și Parlament în analizarea problemelor absorpției. În uh, cadrul discuțiilor, Comisia uh, e dornică să pună la dispoziție date, bine, asta depinzând câteodată de uh, datele furnizate de statele membre. Și noi suntem îngrijorați de întârzierea absorpției, mai ales în unele state membre, uh, Eh, și dificultățile în adoptarea evaluărilor de eh, corespondență și, sigur, dificultățile din eh, perioadele anterioare de programare. Putem totuși spune că absorpția, mai ales în ultimii ani, s-a accelerat. Ultimele noastre cifre ne arată că rata absorpției se află 29,2% absorpția fondurilor structurale, deci s-a accelerat și actualmente se află pe calea cea bună, dar eu cred că din toate lorile de cuvânt de aici eh, reiese foarte clar că trebuie să tragem o lecție din actuala perioadă și eh, e nevoie să îmbunătățim modul în care stabilim regulile pentru viitoarele alocări de eh, fonduri în acest, în acest domeniu. Așadar, Acum uh, pregătim propunerile pentru regulamentul pentru perioada 2014-2020 uh, și vom uh, trage învățămintele care se cuvin. Așadar, propunerile noastre vor include rezultatele analizelor pe care le discutăm și o parte importantă a propunerilor va, o va constitui presiuni pentru simplificarea procedurilor atât la nivel uh, european cât și național. Aici avem nevoie însă și de sprijinul dumneavoastră pentru că problemele se află mai ales la finalul procesului legislativ, și, dar adesea și la nivelul național. De asemenea, încurajăm statele membre să-și intensifice eforturile uh, administrative pentru a crește eficiența administrației publice, pentru că vedem uh, că în unele state membre mm, se înregistrează o scădere a capacității administrative cu influențe, eh, cu consecințe, mă scuzați, directe asupra capacității de a absorbi fondurile în mod eficient și la timp. Așadar, Noi am elaborat ideea de a îmbunătăți uh, parteneriatul și a unei guvernări la uh, un, um, la uh, mai multe niveluri, creând astfel condițiile pentru o mai bună cooperare între Comisie și statele membre și creând o condiție esențială pentru îmbunătățirea administrării fondurilor pe viitor ca răspuns uh, la uh, declarația domnului Flașicova Benuma în legătură cu absorpția fondurilor pentru uh, incluziunea romilor, sigur că noi la Comisie așteptăm cu nerăbdare programele și strategiile naționale uh, în acest sens, care ar trebui să ne parvină înainte de sfârșitul anului în curs și mai apoi vom putea evalua și avea o discuție extinsă în legătură cu utilizarea uh, fondurilor europene pentru problema aceasta uh, foarte importantă a incluziunii romilor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna președinte. Președinte, mulțumim rap- uh, raportorului. Cu asta am încheiat dezbaterea. Se va vota mâine la orele 12.30 și ședința se reia mâine 27 septembrie 2011, începând cu orele 9 până la orele 14 și de la orele 15 până la orele 20.